Señorías, el primer punto que vamos a tratar es la pregunta. Doamnelor și domnilor, primul uh, punct pe ordinea de zi este întrebare adresată Comisiei cu solicitare de răspuns oral privind libera circulație a lucrătorilor, restricții temporare care afectează cetățenii români și bulgari pe piața forței de muncă din Uniunea Europeană

Domnule președinte, stimați membri, libera circulație a lucrătorilor este un principiu fundamental al Uniunii Europene. Împreună cu libera circulație a bunurilor, serviciilor și capitalurilor, este un pilon al pieței unice și a contribuit la integrarea cu succes, integrarea europeană ca o poveste de succes. După cum cunoașteți, pentru primii șapte ani de uh, calitate de membru UE a României și Bulgariei, lucrătorii din aceste țări nu pot beneficia pe deplin de libera circulație. Asta este uh, din cauza perioadei de tranziție și programele de tranziție, așa cum e prevăzut în tratatele de aderare, care îngăduie celorlalte state membre să mm, mm, uh, întârzie aplicarea liberei circulației pentru lucrătorii români și bulgari pentru șapte ani. Când România și Bulgaria au aderat în 2007, deja 10 din cele 27, 25 de state membre au hotărât să deschidă piața muncii uh, pentru lucrătorii români și bulgari. Astăzi, numărul statelor a crescut la 15 și doar 10 state membre continuă să aplice restricții. E bine de știut că între cele 10 state membre, unele aplică condiții mai puțin uh, severe față de cele existente înainte de aderarea României și Bulgariei. E important să ne reamintim că decizia de a aplica sau nu programele de tranziție și restricțiile accesului pe piața muncii este doar uh, responsabilitatea fiecărui stat membru în parte. Comisia nu are niciun rol formal de jucat în aceste restricții. Cu toate acestea, Comisia, din principiu, e în favoarea aplicării liberei circulații a mm, lucrătorilor pe deplin. Comisia întotdeauna a încercat să se asigure că statele membre care aplică restricții o fac respectând condițiile din tratatele de aderare. Comisia de mai multe ori a repetat că uh, programele de tranziție sunt prin definiție temporare și că statele membre treptat ar trebui să-și deschidă piața muncii și nu să întârzie uh, aplicarea libertății de mișcare a um, lucrătorilor timp de șapte ani. Rapoartele uh, Comisiei privind funcționarea acestor programe de tranziție arată că mobilitatea lucrătorilor după extinderile din 2004 și 2007 au avut, au avut un efect pozitiv asupra piețelor muncii aceste fapte rămân uh, valabile, inclusiv în actuala criză economică. Comisia va continua să încurajeze statele membre să își reexamineze pozițiile privitoare la accesul pe piața muncii, inclusiv uh, referindu-se la aceste rapoarte pe care le-am menționat. Nu există informații în detalii în ce privește numărul uh, lucrătorilor în situație ilegală proveniți din cele două state membre. Asta pentru că, sigur, tocmai uh, pentru că situația lor nu este legală dar, între, uh, dar în rapoartele 2006 și 2008 Comisia a subliniat că restricțiile la libera circulație a lucrătorilor nu protejează piețele muncii naționale uh, și nu fac decât uh, să aibă un efect negativ. În plus, tranziția aceasta poate exacerba situația de pe piața muncii. S-a arătat că extinderea a contribuit la aducerea la lumină a economiei subterane. De asemenea, sunt probe clare că lucrătorii din uh, noile state membre au munci ilegale tocmai din cauza restricțiilor uh, accesului pe piața muncii din vechile state membre. Uh, asta este confirmat că de faptul că fluxurile de mobilitate sunt ghidate de cererea și oferta de pe piața muncii. Comisia nu intenționează să facă un studiu special asupra condițiilor lucrătorilor ilegali din uh, România și Bulgaria sau impactul acestora de pe uh, piețele muncii ale celorlalte state membre, pentru că sunt foarte dificil de obținut aceste informații. Dar problema lucrătorilor ilegali din Bulgaria și România um, este acoperită pe cât posibil în toate analizele pe care Comisia le va face pe viitor în legătură cu aceste programe de tranziție pentru Bulgaria și România, dacă, așa cum se prevede, una din cele două țări ar cere-o. În plus, Comisia va continua să promoveze activități specifice uh, pentru a promova, sigur, uh, mobilitatea lucrătorilor. Comisia înțelege că faptul că lucrătorii din România și Bulgaria încă se confruntă cu restricții poate fi perceput ca fiind discriminare. Aș dori să subliniez caracterul, caracterul tranzitoriu al acestor măsuri și că acestea au fost aplicate pentru majoritatea țărilor uh, noi. În plus, aceste măsuri tranzitorii se aplică nu doar Bulgariei și României și lucrătorilor acestora, ci și lucrătorilor din 8 din cele 10 state membre care au aderat în 2004. De asemenea, e bine de subliniat că actualele programe tranzitorii oferă mai multă flexibilitate statelor membre, acestea putând hotărâ când să înceapă aplicarea uh, dreptului comunitar în privința liberei circulații a lucrătorilor. Sigur că e bine ca această aplicare să aibă loc cât mai curând, însă discriminarea percepută de lucrători din România și Bulgaria care nu pot lucra liber în cele 10 state membre care aplică încă restricții nu constituie o discriminare în sensul strict al cuvântului, deși articolul 18 al tratatului uh, Uh, interzice discriminarea bazată pe naționalitate în anumite condiții prevăzute în uh, celelalte tratate. Dar programele de tranziție uh, prevăzute în tratatele de aderare constituie astfel de împrejurări excepționale. Și astfel există aceste restricții temporare pe baza acestor programe tranzitorii și acest lucru nu încalcă dreptul comunitar. Mulțumesc, domnule comisar. Și acum uh, trecem la oratorii care vor lua cuvântul numele grupurilor politice. Pentru, din partea PPE, pentru 3, minute, are cuvântul domnul Mann. Mulțumesc, domnule președinte. În această perioadă de tranziție de șapte ani pentru a se ajunge la libertatea de circulație pentru statele membre care au dărat în 2004, s-a reflectat cel mai mult în Germania și Austria cu mecanismele 3 plus 3 plus 2 de, în perioada din 2009 până în 2011. Întreaga perioadă permisibilă a fost utilizată. Domnule comisar Dali, ați spus că există 10 state membre care încă mai aplică restricții și nu fără motive, pentru că experiența diferă de la un stat membru la altul, dar în continuare este o discriminare și v-ați referit la unele dintre aceste aspecte. Parțial, așteptăm să ne obișnuim cu un nou tip de decizie politică. Ideea că libertatea de circulație creează riscuri mari pentru piața forței de muncă. Dacă ne uităm la situația șomajului pe termen îndelungat și de asemenea la cei cu mai mică calificare din țara mea, din fosta Germanie răsăritană, zonele mai sărace. Lucrurile vor trebui să fie adaptate având în vedere diferențele sau discrepanțele de experiență dar implică și o schimbare destul de rapidă pentru care poate nu suntem pregătiți. Ideea este ca Comisia să examineze studiul privind efectele pozitive ale lucrătorilor în situații ilegale din Bulgaria și România. Mi se pare o abordare cu totul greșită pentru că dacă te duci să lucrezi în condiții ilegale, Chiar și statisticile mai trandafirii nu pot să, să schimbe caracterul ilegal. Eu aș vrea să existe un control strict, să se pună capăt acestor situații de ilegalitate pentru că avem această datorie față de cei care lucrează în condiții de legalitate. Avem o sarcină importantă de realizat prin a avea libertatea de circulație din 2012 în mod corespunzător în ce privește oportunitățile și riscurile să există o diferențiere pe baza unor date și o dezbatere pe bază de studii. Să vedem dacă putem să îi uh, împiedicăm pe unii să țină discursul sfărăitoare și să ne facă să luptăm unii împotriva altora, în loc să luptăm împreună. Este poziția PP. În 2009 am adresat o întrebare Comisiei Europene dacă existau date fiabile în legătură cu lucrătorii și libertatea de circulație. Răspunsul a fost că există un efect pozitiv asupra economiei, fără efecte negative asupra pieții forței de muncă. Îmi pare rău, dar nu mi se pare că este suficient, domnule comisar. Este deosebit de important pentru dumneavoastră să țineți cont de aceste teme. Puteți investi foarte mult în uh, dezbaterea necesară pentru a se propune argumente solide, date pentru noile state membre. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Man. Acum, din partea socialiștilor, domnul Calfin. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Aș vrea să folosim ocazia acestei dezbateri pentru a lansa un apel către guvernele statelor membre care încă mai impun diferite restricții pe piețele lor cetățenilor români și bulgari să renunțe cât mai repede la aceste restricții. Și asta nu doar de dragul uh, principiilor Uniunii Europene, printre altele libera circulație a persoanelor. Din punct de vedere economic, o piață deschisă produce mai multă valoare economică. Asta datorită uh, specialiștilor uh, care pot uh, umple o nevoie care nu este satisfăcută pe piața națională și vă pot da exemplul doctorilor și în general lucrătorilor din sistemul de sănătate bulgar care pot face acest lucru, pot lucra acolo unde nu există suficientă forță de muncă în acest domeniu pentru că acești doctori și aceste asistente pot rezolva probleme în zone izolate din Anglia sau Franța unde nu există suficienți medici. Din punct de vedere economic, angajații din uh, noile țări membre fie sunt uh, înalt calificați, oameni pe care orice economie vrea să-i aibă, fie sunt lucrători care Uh, satisfac anumite uh, nevoi care există pe piața muncii dintr-o anumită țară membra Uniunii Europene. Ideea că noile state membre și uh, cetățenii din aceste noi state membre iau slujbele lucrătorilor băștinași este o idee complet nerezonabilă și populistă. Un cetățean bulgar care se duce într-o altă țară va avea nevoie să plătească chirie, va avea bani să-și întrețină familia, să-și trimită copiii la școală, va avea nevoie să economisească niște bani pentru pentru ziua în care se va întoarce în țara lui dar cu, uh, cu, cu cât vă imaginați cât, uh, că ar putea accepta un salariu mai mic astfel încât el să afecteze lucrătorii locali? Toate aceste lucruri sunt confirmate de datele Comisiei. Conform acestor date, uh, muncitorii migranți au crescut doar proporție, cu o proporție de doar 0,2 până la 0 la 5% populația statelor care i-au primit. Deci nu există un flux migrator uriaș în niciun caz restricțiile pe piața muncii nu pot fi susținute cu argumente obiective. Pentru că cu cât se deschid mai repede piețele muncii, cu atât crește transparența, apar beneficii economice și de asemenea sunt beneficii pentru sistemele de securitate socială ale statelor membre. Și ne așteptăm ca și Comisia Europeană să ia act de acest lucru. Președintele, domnul, domnule Calfin, vă mulțumesc foarte mult. Acum, doamna Vălean, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Barroso a anunțat uh, marți că consolidarea pieței unice se afla, uh, este un punct important de pe agenda sa. Uh, după actul unic european și la 18 ani după intrarea sa în vigoare completă, totuși piața unică nu este încă o realitate și îl citesc pe domnul Barroso care a spus că doar 8% din cele 20 de milioane de IMM-uri ale Europei fac afaceri transfrontaliere. Uh, sunt 150 de bariere identificate de un raport uh, al Comisiei Europene care împiedică libera circulație a bunurilor, oamenilor și capitalurilor. Această așa numită piață unică pare mai mult uh, un uh, Schweizer cu multe găuri. Domnul Barroso ne vorbește din nou de relansarea ideii europene, dar uh, vreau să vă reamintesc puțin istoria europeană. Dacă dorim să creăm o piață unică bazată într-adevăr pe principiul de liberă circulație, dacă dorim să evităm naționalismul economic ca pe baza uh, în această vreme de criză, dacă dorim să fim mai competitivi și să creăm mai multe locuri de muncă, Prioritatea noastră principală ar trebui să o constituie să eliminăm aceste bariere nedrepte în calea libere circulații a lucrătorilor din România și Bulgaria, pentru că aceste bariere sunt bazate pe, temi, pe temeri iraționale și nejustificate. Comisia trebuie să fie foarte exigentă cu statele care mențin restricțiile uh, temporare. Acestea trebuie justificate pe baza unor date foarte clare și așa numita vulnerabilitate sau uh, perturbările de pe piața muncii trebuie să fie dovedite cu cifre și trebuie monitorizate pe baza unor date statistice. Domnul Barozo dorește să relanseze piața unică. Era atunci e timpul să ne respectăm angajamentele și să eliminăm barierele protecționiste și cele ridicate de naționalism. Mulțumesc, mulțumesc doamnă Vălean și acum pentru GUE NGL are cuvântul pentru un minut și jumătate domnul Tavares. Mulțumesc, domnule președinte această săptămână în Parlament am discutat uh, mult uh, libertatea de circulație, mai ales libertatea de circulație a lucrătorilor din România și Bulgaria. Nu doar a lucrătorilor, ci și problema romilor și altor grupuri minoritare. S-au uh, pus multe probleme de ordin juridic. Trebuie să nu uităm că legea trebuie să ofere un cadru minim pentru a spori și apăra valorile Uniunii Europene, cum ar fi libertatea de circulație, libertatea de mișcare iar guvernele unor state membre, de fapt, utilizează legea în prezent tocmai pentru a merge împotriva spiritului constituțional al Uniunii. Ce înseamnă asta? Că Uniunea Europeană acordă prea mare atenție cadrului, cadrului juridic și nu suficientă atenție spiritului legilor pe care încercăm să le aplicăm. Deci trebuie să punem accentul mai mult atunci când spunem că libertatea de mișcare este un principiu al Uniunii Europene care trebuie să fie apărat. De asemenea, poziția Comisiei s-a modificat recent. Niciodată n-a fost foarte ambițioasă. Comisia întotdeauna a spus că este sarcina statelor membre și Comisia nu prea poate să facă mare lucru. Dar Comisia este gardian al tratatelor, trebuie să sublinieze, să pună mai multă pasiune apărând libertatea de mișcare, libertatea de circulație. Regiuni mari ale lumii, cum ar fi Statele Unite ale Americii sau Brazilia, au o libertate internă de mișcare în țară și de aceea reacționează mult mai bine la crize cum sunt cele pe care le-am văzut recent. În Europa încă avem această dificultate de a reacționa la un astfel de tip de criză. Statele membre adesea acționează în propriul interes atunci când e vorba de libertatea de mișcare și nu țin cont de interesele comune. Deci este depinde de comisie să apere acest spirit în Europa. Mulțumesc, domnule Tavares, pentru Grupul Libertății și Libertății, domnul Batten. Întrebarea începe prin a spune că libera circulație a muncitorilor, a angajaților este pozitivă pentru economiile țărilor membre și că nu are efecte negative asupra pieței eh, muncii. Există însă economiști foarte importanți americani care nu sunt de acord și citez, nu se câștigă nimic dacă salariul eh, minim nu este redus de imigrație. În 2003, un studiu publicat de guvernul uh, olandez spunea că PIB-ul va crește, însă PIB-ul crește sub forma salariilor plătite uh, muncitorilor migranți. Însă venitul mediu tinde să fie mai mic și poate chiar să aibă o scădere destul de negativă. Apoi, un raport uh, prezentat în fața Comisiei Economice a uh, Camerei Lorzilor spunea, deși posibil în teorie, nu am găsit niciun fel de dovezi empirice care să sugereze că imigrația netă creează beneficii semnificative și dinamice pentru populația uh, locală din țările membre ale Uniunii Europene. Imigrația necontrolată și fără niciun fel de restricții în Marea Britanie a avut drept uh, efect faptul că uh, salariile băștinașilor au scăzut, iar costurile vieții au crescut pentru că au existat o cerere mai mare pentru case. Și persoanele cel mai prost plătite, cu salariile cele mai mici, au simțit cel mai rău acest lucru. Uh, imigrația poate avea efecte pozitive asupra unei țări cu economie în dezvoltare și cu resurse naturale nefolosite, așa cum era America în secolul XIX, dar va avea efectul opus într-o economie dezvoltată și postindustrială cum este Marea Britanie. Și acest lucru s-a dovedit. Uh, guvernele trebuie să protejeze mai întâi interesele propriilor cetățeni și după aceea să ajute celelalte țări să-și dezvolte propriile economii prin politici comerciale de bun simț, lucru pe care Marea Britanie îl făcea înainte să intre în Uniunea Europeană. Asta este singura politică de bun simț pentru Marea Britanie. Uh, politica partidului UK uh, Independence Party și anume de a părăsi Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnule Batten. Acum uh, dăm cuvântul uh, celorlalți oratori. Are cuvântul pentru 3 minute domnul Ungureanu. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Criza economică actuală ne cere acțiuni uh, hotărâte pentru a realiza piața unică. Dacă nu suntem gata să ne deschidem piețele, inclusiv piața muncii, pentru toți cetățenii europeni, pierderile vor fi foarte însemnate. Studii recente întreprinse de Comisia Europeană au uh, dovedit că deschiderea pieței muncii are efect benefic și îngrijorările privitoare la uh, dispariția locurilor de muncă din cauza migranților sunt absolut nefondate. Uh, Bine, și toți cei care au vrut să răspundească panica au fost dovediți că s-au înșelat. În 2006, experți britanici au estimat că 300.000 de români vor uh, invada Britania în căutarea de locuri de muncă. Ei bine, încă n-au fost găsiți acești români. Uh, nu s-a întâmplat nimic în acest sens. Adevărul este că nu există niciun motiv rațional pentru menținerea acestor bariere în calea uh, lucrătorilor din România și Bulgaria. Experiența ne arată că lucrătorii din statele membre din Est elimină un vid existent pe piața muncii și își, uh, se angajează în slujbe care nu sunt dorite de uh, lucrătorii locali. Și nu există nicio dovadă că românii și bulgarii vor uh, invada vestul pentru a profita de uh, statul uh, bunăstării. Uh, Uh, și foarte mulți români și bulgari au studii superioare, sunt uh, foarte pregătiți și uh, aceste țări au o forță de muncă de foarte bună calitate. Dacă UE vrea să-și folosească pe deplin resursele în această perioadă de criză, trebuie să dea dovadă de deschidere politică și economică. Și asta în toate statele membre. Ca să-l citez pe președintele Barroso, domnia s-a declarat acum două zile că fie uh, notăm împreună, fie ne necăm uh, fiecare pe contul propriu sau, ca să-l parafrazez, fie muncim împreună sau uh, intrăm în șomaj fiecare pe socoteala proprie. Mulțumesc, mulțumesc domnule Ungureanu și acum pentru un minut are cuvântul domnul Kirilov. Mr. President. Domnule președinte, raportul comisiei arată foarte clar că cererea și oferta pe piața muncii determină volumul și direcția în care se mișcă lucrătorii, indiferent de restricții de pe piața muncii. De asemenea, se spune că viitoarele fluxuri de migrație din Bulgaria și România sunt uh, foarte improbabile. Aceste restricții stimulează crearea de proaste practici, având în vedere vulnerabilitatea lucrătorilor ilegali care sunt ușor de exploatat. După cum a spus comisarul de Gucht, acest flux de persoane nu se va schimba dacă ar deveni oficial, dar rezultatul ar fi că ar plăti contribuții de asigurări sociale și impozite. Fluxurile de după extindere din România și Bulgaria au fost uh, depășite în mod semnificativ de imigrație de cetățenii în afara Uniunii Europene. În mod evident, nediscriminarea și libertatea de circulație sunt drepturi fundamentale pentru fiecare lucrător din Uniunea Europeană și este regretabil că unele state membre ale Uniunii Europene, după cum s-a subliniat în raport, au decis să nu se conformeze cu aceste principii de bază. Vreau să subliniez, domnule președinte, în cele din urmă, un lucru care este foarte important și anume că tolerarea unei categorii, o a doua categorie de cetățeni pune în pericol integritatea Uniunii în întregime. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc domnule Kirilov și acum două minute doamna Parvanova. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, atunci când vorbim despre Uniunea Europeană și despre piața unică, n-ar trebui să păstrăm uh, bariere artificiale pe această piață. Fiecare cetățean are dreptul să lucreze pe teritoriul unui alt stat membru. Și dacă se impun bariere și limitări acestui drept, asta vine în contradicție cu drepturile cetățenilor europeni. De aceea, ar trebui să facem tot ce ține de noi pentru a evita crearea unei uh, categorii de cetățeni de categoria a doua, unui grup de cetățeni de categoria a doua în Uniunea Europeană. De aceea este momentul să eliminăm aceste discriminări și fac un apel către Comisie să ia măsuri pentru a obține o mai mare deschidere a piețelor muncii pentru uh, lucrători legali din România și Bulgaria, fără uh, evident, fără ca drepturile lucrătorilor locali uh, să fie încălcate sau fără să se încalce legislația muncii din uh, fiecare țară în parte. Lucrătorii din România și Bulgaria sunt dispuși să uh, emigreze și să-și caute un viitor mai bun. Efectele acestei mișcări migratorii sunt pozitive, este un lucru dovedit și de aceea fac un apel către Comisie să ia măsuri active pentru a schimba și pentru a elimina aceste situația și pentru a elimina aceste bariere Comisia trebuie să insiste ca aceste uh, restricții să nu mai dureze și să nu fie prelungite. De aceea aș vrea să subliniez încă o dată faptul că cetățenii europeni sunt resursa cea mai valoroasă a continentului. Mulțumesc, spune președintele. Dau cuvântul acum un minut și jumătate doamnei Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. Franța Uh, din păcate, face parte dintre statele membre care au impus restricții muncitorilor români și bulgari. Dacă informațiile mele sunt corecte, chiar Franța a cerut ca măsurile implementate în momentul aderării primelor opt țări din Europa de Est să fie menținute și apoi extinse și României și Bulgariei. Trebuie spus că guvernul francez din acel moment nu era cu nimic diferit de guvernul care este acum la putere în Franța și se temea în special de uh, oameni veniți din aceste uh, țări din Est. În epocă se prevăzuse un adevărat arsenal juridic pentru a-i respinge pe eventuale imigranți din aceste două țări. Pentru că autoritățile franceze considerau că, dincolo de români și bulgari, sunt uh, romii. Ați spus-o, domnule comisar, că libertatea de circulație este un principiu fundamental al Uniunii Europene. Vorbim de multe ori aici despre valorile noastre comune, despre respectul și atașamentul nostru față de drepturile omului. Și atunci, domnule comisar, de ce uh, oamenii, bărbații și uh, femeile sunt mai rău tratați decât capitalurile și mărfurile? Spuneți că mișcarea lucrătorilor are efecte pozitive pentru economie și că acest lucru rămâne valabil și într-o perioadă economică de criză. Și atunci, de ce, domnule comisar, Comisia nu uh, folosește aceeași energie încercând să convingă statele să ridice aceste restricții, așa cum o face în alte domenii economice. Și apoi, domnule comisar, dumneavoastră ne spuneți că acestea nu sunt state care discriminează muncitorii. Eu, fiind franceză, nu pot uh, să fiu de acord cu dumneavoastră când spuneți acest lucru. Președintele, mulțumesc, doamna Vergia. Aveți cuvântul acum, timp de 3 minute, doamnă Ivanova. Благодаря, господин председател. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Parlamentul European, prin activitatea sa, a susținut întotdeauna interesele cetățenilor europeni și cred că cu asta putem fi cu toții de acord. La fel putem fi de acord că discriminarea din orice motiv nu își are locul în Uniunea Europeană. Uniunea cel, măcar, cel puțin nu în Uniunea Europeană unde dorim noi să ne crească copiii Deși uh, tratatul de aderare pentru România și Bulgaria prevedea aceste restricții pe piața muncii, restricțiile constituie o adevărată discriminare. Nu putem vorbi de un tratament demn al uh, persoanelor de etnie romă și nu putem să ne închidem ochii în fața tratamentului diferit aplicat lucrătorilor din uh, două state membre ale Uniunii Europene. La fel, uh, cum a spus uh, antevorbitorii mei, aceste rapoarte din partea Comisiei au dovedit că lucrătorii străini nu aduc decât beneficii economiilor statelor gazdă. Noi acum, dragi colegi, trebuie să alegem între mai multă sau mai puțină integrare. Dar eu cred că există o singură cale. Avem nevoie de o Europa puternică, unită, însă trebuie de asemenea să respectăm drepturile și libertățile fundamentale ale Uniunii. Libertatea de mișcare face parte din aceste valori fundamentale. Discriminarea nu ar trebui să ne submineze politicile, pentru că doar uniți putem fi mai puternici și asta uh, față de concurenții noștri din întreaga lume. Și fac un apel către Comisia Europeană. Uh, aceasta ar trebui să uh, coopereze mai hotărât cu statele membre care au impus restricții, pentru că aceste restricții să poată fi eliminate cât mai curând posibil. Lucru care nu ar face decât să uh, ne ajute să ieșim din criză. Și uh, vă rog să îi priviți în ochi pe compatrioții noștri și să le spuneți că în Europa, în secolul 21, nu există discriminare. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, pentru un minut și jumătate are cuvântul doamna Iotova. Уважаеми господин председател, господин комисар, колеги. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, este evident că Bulgaria și România au arătat că temerile privind acel uh, influx masiv de lucrători în vechile statele membre nu a fost îndreptățit. Statisticile oferite de Comisia Europeană demonstrează că mai puțin de 1% din uh, bulgari încearcă să-și găsească un loc de muncă în străinătate. Chiar și în contextul crizei economice, această tendință nu s-a modificat. Este evident că oamenii ar migra acolo unde este cerere pentru calificarea lor și că statele membre care impun restricții foarte adesea acolo, șomajul este mai mare decât acela din uh, Bulgaria. În plus, astfel de restricții stimulează economia gării și munca nedeclarată. De exemplu, în țările de jos, lucrătorii din Bulgaria și România în condiții legale au crescut uh, cifra lor cu 8%. Astfel de restricții nu o să soluționeze problema șomajului în Europa. Iată de ce fac un apel la Comisia Europeană să se adreseze acelor 10 state membre să le solicite să reexamineze aceste restricții. E nevoie de o nouă discuție în cadrul Consiliului și dumneavoastră puteți să o inițiați. Ne așteptăm de la dumneavoastră să fiți nu doar aliații noștri, ci să faceți și propuneri de măsuri specifice, concrete, care să fie adoptate. Comisia este gardianul tratatului, deci nu ar trebui să permită standarde duble. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Doamna Weber acum. Intervenție fără microfon. Am vrut să intervin în limba română, dar ascultându-vă m-am decis să nu mai citesc ce aveam scris pe foaie și să vorbesc în engleză. În primul rând pentru că am vrea să ne înțelegeți direct și nu prin intermediul interpreților. În al doilea rând, pentru că altminteri, cred că în această sală și la această oră târzie, uh, suntem oricum uh, majoritatea deputaților prezenți români și bulgari. Ați menționat, domnule comisar, faptul că o serie de studii arată că după aderarea țărilor uh, central și este europene la Uniunea Europeană, problemele nu au început să apară în țările care acceptau lucrători din aceste țări. De fapt, din potriva, acolo uh, impactul a fost bun, PIB-ul acelor țări a crescut. Deci nu există motive de teamă pentru această situație și faptul că de asemenea ați menționat și alte țări în afară de România și Bulgaria uh, nu ne consolează prea mult, uh, din potriva. Ne arată că e vorba de o discriminare care se aplică unui număr și mai mare de cetățeni europeni. Trebuie să recunosc că am fost surprinsă de răspunsul dumneavoastră când ați spus uh, că depinde de statele membre această chestiune. Dacă nu putem vorbi despre o piață unică fără să menționăm și piața unică drept partea pieței, și piața muncii drept partea pieței unice, atunci cum putem spune că asta depinde de statele membre atunci când știm că impunerea drepturilor fundamentale este competența Uniunii Europene și că nu se aplică aici principiul subsidiarității? Realmente cred că Comisia Europeană ar trebui să facă mai multe lucruri pentru a convinge aceste state membre să ridice restricțiile care sunt nedemne pentru Uniunea Europeană. Președintele, mulțumesc, doamnă Weber. Au un, un minut și jumătate, doamna Țicău. președinte, domnule comisar,

Trecem la procedura intervențiilor rapide. Are cuvântul un minut domnul Miculasic. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Vážený pan comisar, kolegyně colegovia. Stimate domnule președinte, stimate domnule comisar, dragi colegi, multe rapoarte și statistici ne arată că libera circulație a lucrătorilor aduce doar beneficii economiei și nu are uh, efecte negative asupra pieților muncii. Eu cred că o rată um, cât mai ridicată de libertate a muncii, inclusiv posibilitatea de a munci în toate statele membre, trebuie să se aplice tuturor cetățenilor din UE și este o, o condiție indispensabilă pentru o bună funcționare a pieței interne și nu face decât să aducă plus valoare eh, calității vieții tuturor cetățenilor. Susțin deschiderea piețelor muncii către toți cetățenii din UE, inclusiv eh, românilor și bulgarilor. Și fac apel la Comisie să nu eh, mai prelungească această perioadă de tranziție pentru uh, România și Bulgaria pentru că aceste măsuri uh, nu respectă spiritul Uniunii Europene și nici Carta Drepturilor Fundamentale cu articolul 45 al acesteia care spune că fiecare cetățean din Uniunea Europeană are dreptul uh, la libera mișcare și muncă. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Băsescu

expuzările colective ale romilor din Franța, cetățeni români și bulgari, ne-au arătat că restricțiile temporare aplicate pentru cetățenii noilor state membre nu fac decât să creeze probleme. Xenofobia și intoleranța au ajuns la un nivel uh, de, la un nivel absolut intolerabil și guvernul francez încearcă să ascundă acest lucru, încearcă să ascundă faptul că politica lor neoliberală dă greș și nu face decât să creeze încă și mai multă sărăcie. Deci, întrebarea care ne așteaptă este da sau nu Comisia, Consiliul și guvernele doresc să se concentreze asupra unei politici de creștere economice cu uh, un tratament demn pentru toți lucrătorii, uh, asupra unei coeziuni sociale care să elimine odată pentru totdeauna discriminarea în Uniunea Europeană. Pentru că de acest lucru avem nevoie. Mulțumesc uh, și acum pentru un minut are cuvântul domnul Kelly. Mulțumesc. E un subiect foarte interesant, ar trebui să fie un drept esențial pentru toți cetățenii europeni, mulți lucrători uh, care au beneficiat de această libertate și multe țări au beneficiat și ele în consecință. În țara mea, în Irlanda, când uh, era perioada noastră de avânt, când ni se spunea tigrul celtic, am beneficiat mult, în special de cei din țările răsăitene care au adus o contribuție la a creat acest tigru, tigru celtic care între timp a murit și Irlanda ai văzut acum în mod negativ. Mulți pleacă din Irlanda, mai ales mulți tineri care nu găsesc un loc de muncă. Privind în perspectivă îndelungată, singura cale de a garanta o adevărată libertate de circulație a lucrătorilor ar fi să avem uh, niveluri comune de salarizare în Uniunea Europeană și de asemenea contribuții sociale. Dar astea sunt foarte îndepărtate, mai ales în perioada actuală de recesiune și nu ar fi înțelept să discutăm, dar până la urmă aceasta e singura cale de a garanta situația, de a asigura libertatea pe care altfel nu putem să o atingem pe piață. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Kelly, spune președinte. Nu vă îngrijorați. Tigrul celtic cred că o să renască. Nu vă îngrijorați. Acum are cuvântul un minut domnul Gar. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte <clears throat> libertatea de circulație a lucrătorilor în Uniunea Europeană constituie un semn foarte important, uh, un semnal că ne apropiem de completarea pieței unice și pe viitorul, în viitor apropiat va fi la fel de important. Însă vedem că există uh, diferențe mari între uh, statele membre și de aceea avem nevoie de o perioadă de tranziție. Doar când se va fi creat încrederea între uh, cetățeni, uh, perioada asta de tranziție se va fi încheiat, pentru că este foarte important ca toți cetățenii UE să aibă încredere unii în alții. Dar subliniem, acestea sunt măsuri tranzitorii și prelungirea lor nu se poate face fără o dezbatere aprofundată. Mulțumesc, domnule Iar, și acum are cuvântul domnul comisar Dali în încheierea acestei dezbateri. Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. To conclude the uh, transitional arrangement. În încheiere, vreau să spun că aceste aranjamente de tranziție există pentru a ajuta statele membre să evite uh, probleme pe piețele și distorsionări pe piețele muncii dar în niciun caz nu există aceste restricții pentru a Uh, nega complet dreptul acelor uh, lucrători de a, acce, de a avea acces la piețele muncii din țările respective până la sfârșitul uh, perioadei de tranziție. Așa cum a spus doamna Ivanova, principala, principala valoare pe care avem sunt cetățenii noștri și trebuie să facem efortul pentru a ajunge la o piață unică în domeniul uh, muncii, pe piața muncii. S-a mai menționat uh, din de un alt distins vorbitor bulgar uh, exemplul uh, doctorilor bulgari și asistentelor bulgare care pot satisface o cerere și o nevoie pe alte piețe și există situații în care unele țări membre sunt noi țări membre sunt într-o situație negativă pentru că își pierd oameni de care ar avea nevoie. Uh, de aceea eu uh, cred că restricțiile ar trebui ridicate cât mai repede. Comisia nu doar că va continua să monitorizeze modul în care se aplică aceste aranjamente de tranziție, acordul de tranziție, dar va continua să combată în cooperare cu statele membre uh, munca ilegală. De asemenea, va continua să încurajeze statele membre să-și reexamineze deciziile de restrângere a accesului pe piețele muncii pentru cetățeni români și bulgari în lumina situației de pe piețele uh, muncii din țările respective. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule comisar. Încheiem acest punct al dezbaterii și trecem la următorul și anume declarația Comisiei privind produse obținute din animale clonate